linie directoare în materie de ajutoare de stat pentru industriile energofage. Domnul Pirilo este invitat să ne prezinte această întrebare orală. Grazie, președinte, signor comisar. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, stimați deputați, mulțumesc numeroși colegi care au semnat uh, și această întrebare orală. Obiectivele Uniunii Europene pentru lupta împotriva schimbărilor climatice au determinat unele politici și măsuri comunitare care angajează industria europeană. Obiectivul reducerii emisiilor de dioxid de carbon e pentru moment un angajament unilateral care uh, aduce cu sine riscul de relocare a emisiilor de carbon în uh, marile sectoare industriale și mai ales în industriile energofage. Obiectivul de reducere a emisiilor care sigur au un scop foarte bun, trebuie urma, urmat într-un mod realist, astfel încât invităm Comisiei ca în modul cel mai precis să uh, adopte instrumentele de adaptare a sistemului ITS și adaptarea financiară pentru a nu crea dezechilibre uh, în piața internă a Uniunii Europene. Directiva 2013 pe 87 per CE, modificată în 2009, prevede din 2013 obligația pentru întreprinderile termoelectrice să achiziționeze cote pentru totalul propriilor emisii de dioxid de carbon cu consecința de a transfera uh, costurile majore pe prețul energiilor electrice, așadar cu o creștere semnificativă a costurilor de producție. Datele Eurostat estimează că costul uh, adițional al sistemului ITS pentru industriile europene în ce privește mai, prețuri mai mari la energie electrică va fi egal cu 8,5 miliarde de euro pe an emisiile indirecte față de cele directe nu se bucură de un sistem de compensare care să evite dezechilibre de tratament între industrie din același sector cu procese productive diferite și cu evidente distorsionări ale concurenței în interiorul Uniunii Europene. Dacă nu se va crea un sistem echivalent de compensație pentru emisiile indirecte, riscul de relocare al întreprinderilor va fi unul foarte înalt. Alegerea sectoarelor uh, care riscă să fie supuse relocării de emisii e una prea simplă și reductivă că nu permite să uh, identificăm uh, uh, industriile energofage, energofage cu efectul că nici nu permite uh, compensări pentru subsectoare. Pentru producția de oțel există două procese de producție, furnalul electric și ciclu integral, care utilizează energie energii fosile și puțin electricitate. Va primi gratuit quasi totalitatea a cotelor directe. Furnalul uh, electric va uh, primi doar 30% din cote din cauza absenței unui sistem de compensări pentru cotele de energie electrică chiar dacă emite doar o cincime din CO2 față de celălalt sistem. Deci în Europa vom avea un același produs care în baza tipului de proces productiv va suferi o creștere a prețului. Deci Iată că uh, există acest risc de dezechilibru și toți actorii implicați au spus acest lucru. Acum întrebarea este cum uh, putem noi să reacționăm față de consultările, față de consultările publice la statele Digi Concurență, ca să garantăm ocuparea în sector, cum intenționează Comisia să procedeze pentru ajutoarele de stat în sectorul uh, energointensiv pentru că ce rămâne, fondurile din vânzarea cotelor nu ar putea fi utilizate pentru a contracara de echilibrele care se vor crea din 2013. Suntem convinși că vânzarea cotelor nu va duce la manevre de tip speculativ, cum intenționează Comisia eh, să remedieze și să elimine aceste condiții de dezavantaj în, în concurență. Mulțumesc, mulțumesc domnule Pirilo. Și acum în numele Comisiei are cuvântul domnul comisar Șemeta. Doamnă președinte, onorabil membri, Comisia își dă seama cât de importante sunt cheltuielile, costurile de electricitate pentru uh, producerea oțelului și, că, și influența pe care schimbările climatice o pot avea asupra acestor costuri. Comisia își dă seama de uh, situația economică dificilă în care ne aflăm și importanța de a susține redresarea economică cu măsuri inteligente, ținând cont de uh, surse mai puțin poluante și mai puțin riscante. Comisia uh, susține o economie care să poată să uh, concureze pe plan mondial ajutoarele de stat în acest context, dacă ajută la îmbunătățirea uh, structurală a competitivității uh, în mod uh, durabil, acestea însă nu pot să garanteze costuri de electricitate pe termen lung, costuri mai scăzute. De aceea, măsurile și măsurile noastre care au potențialul de a îmbunătăți structural situația industriei. Potrivit directivei ETS, care a făcut parte din pachetul schimbări climatice 2008, uh, statele membre pot să compenseze uh, cheltuielile pentru întreprinderile care uh, suferă de pe urma relocării emisiilor de carbon. Compensările financiare pentru emisiile indirecte pot să ducă la denaturări importante pe piața generală și pot să submineze semnalele de preț create de uh, sistemul ETS dacă nu vizează sectoarele care într-adevăr uh, sunt supuse riscului uh, relocării carbonului. În uh, uh, propunerea făcută, Comisia a stabilit principii directoare pentru acordarea de sprijin financiar pentru costurile indirecte de emisii. Potrivit acestor principii, compensările financiare trebuie să fie, uh, elimina, uh, să fie limitate la acele industrii energofage uh, care care uh, au uh, prețuri uh, ridicate și în felul acesta se poate trece la uh, instalații care să folosească, să aibă mai puține emisii de carbon. Compensațiile pentru acest lucru, deci, vor fi în atenția Comisiei. Trebuie să existe o justificare a ajutorului pentru a menține piața internă uh, să, existe, să nu existe uh, concurență la subvenții între statele membre și să existe condiții de concurență pentru firme și sectoare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. O să trecem acum la cei care intervin din partea grupurilor politice. Îl invit pe domnul Herbert Royal să intervină în numele PPE. Două minute. Da, danke. Domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc pentru această poziție, însă aceasta nu răspunde la întrebarea noastră. Întrebarea noastră era următoare. Este sigur că vom reuși să ajungem rapid la rezultate tangibile Industriile pe care vrem să le susținem pentru au nevoie, au nevoie de o decizie rapidă. Așadar, trebuie ca Comisia să își exprime poziția în mod foarte clar, însă lucrurile trenează. În compromisul legat de directiva uh, schimburilor de emisii, s-a spus că industriile europene care vor fi afectate în mod uh, în, mod, uh, în modul cel mai grav trebuie să fie susținute, altfel își vor pierde competitivitatea. Acest lucru a fost semnat de Parlament, Consiliu și Comisie. Și de aceea mă îngrijorează situația de astăzi pentru că există tendința de a restrânge cercul beneficiarilor potențiali cu riscul de a exclude domenii. Noi vorbim aici doar de producția de oțel, de siderurgie, vorbim și, doar, și de producția de aluminiu și alte industrii. Decizia anterioară este acum subminată ori situația industriei europene nu se îmbunătățește, uh, din contră, concurența se exacerbează. În același timp, știm că industria este indispensabilă pentru viitorul Europei. S-a spus acest lucru chiar ieri. Deciziile luate îmi doresc să fie aplicate în beneficiul industriilor, în special uh, în beneficiul industriilor care lucrează pentru ca Europa să își păstreze șansele de a fi competitivă în lume. Mulțumesc. În numele socialiștilor, doamna Ulfskog, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Industria este decisivă pentru dezvoltare în Europa și fără o industrie competitivă nu va crește nici sectorul serviciilor. Aici e foarte clar faptul că și Comisia trebuie să joace un rol sever, să fie foarte vigilentă și să fie foarte activă uh, atunci când e vorba de concurență și riscurile la care este ea supusă. Aici, sigur, intră în joc și unele ambiții uh, mai puțin uh, ridicate din punct de vedere a protecției mediului trebuie să fie valabil și principiul derogărilor pentru anumite sectoare în care există emisii de dioxid de carbon. Asta însă trebuie făcut într-un mod înțelept. Însă aceste lucruri nu trebuie interpretate în, în sensul în care industria europeană poate să nu se ocupe de obiectivele politicii de mediu. Deci trebuie să reamintim că atunci când vorbim de concurență, trebuie să acționăm

Mulțumesc. Din partea conservatorilor europeni, domnul Șimanski, un minut. Mulțumesc, domnule comisar, stimați colegi, datorită politicilor legate de mediu, industriile noastre sunt supuse unor presiuni competitive din afara Uniunii Europene, unde nu există limite la emisii. Industria chimică, de producția hârtiei, a, industria siderurgică sunt afectate și vedem multe relocalizări în afara Uniunii. Costurile de electricitate sunt disproporționate doar pentru că ă, sectorul energiei este ă, dominat de industrii energofage. În Polonia nu vrem să pierdem uh, natura competitivă și trebuie să favorizăm uh, trecerea spre o economie cu uh, emisii reduse de carbon prin susținere financiară. Mulțumesc, domnul Rossi, un minut. Dragi colegi, atât în comisie cât și în plen am denunțat riscul ca aceste cote să fie ă, transformate în instrumente de speculă financiară, împingând multe firme să se relocheze în țări terțe că nu mai pot face față în Europa. Impactul emisiilor de dioxid de carbon transferat pe prețul energiei electrice va interesa ă, sectoarele industriale, penalizând sectoarele cu consum mai ridicat de energie, cum este sectorul oțelului și al aluminiului. Trebuie spus Comisiei că compensarea trebuie să reflecteze creșterea efectivă a prețului suportat de firmele din diverse state membre și că trebuie asigurată uh, până când durează riscul de relocare. În plus, nu ar trebui să se garanteze o compensare financiară, inclusiv pentru energia consumată și nu doar pentru cea achiziționată din exterior. Procedurile biro- birocratice favorizează o concurență neloială din partea unor uh, firme din țări terțe. Comisia nu dorește oare să le uh, simplifice? Da, mulțumesc. Mulțumesc și acum numele grupurilor politice are cuvântul la Dodds din partea neafiliaților, însă nu, nu, nu știu dacă este în sală. Așadar, dăm cuvântul domnului Lize. Domnul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Vreau să-i mulțumesc domnului Pirilo pentru că a inclus acest punct pe ordinea de zi. Nu avem uh, puteri directe, însă în același timp trebuie să încurajăm Comisia să întreprindă acțiuni nu este vorba numai de oțel, așa cum a spus Herbert Lloyd, ci Royal, ci și alte industrii. O să dau exemplul aluminiului și uh, substanțelor chimice care trebuie să beneficieze de acest suport. Uh, Așa se spune în directivă. Problema nu o constituie uh, directiva ETS, nici măcar cea care modifică directiva inițială, pentru că programul durează până în 2012. Însă în noul, uh, noua directivă privind ETS se spune foarte clar că relocarea uh, carbonului și industriile care suferă de pe acest lucru trebuie să primească astfel de ajutoare Cred că nu textul uh, este problema, el este chiar mai bun pentru că avem mecanismul de compensare financiară. Problema este că Comisia trebuie să uh, se pună pe treabă și avem nevoie de un uh, cadru foarte transparent pentru că atunci avem subvenții ascunse în statele membre și asistăm la denaturarea concurenței. Spun în mod ferm. Unele uh, firme uh, înregistrează pierderi sau nu realizează profit și sunt uh, disperate din această cauză, chiar dacă certificatele sunt distribuite gratuit, ele nu pot să iasă din această situație până în 2013. Din această cauză ele pot uh, să ia hotărâri care să afecteze restul Europei. Trebuie să facem diferențieri în funcție de mixul, mixul de electricitate în uh, statele membre și apoi trebuie să existe niște benchmark-uri, niște etaloane. Nu este numai vorba de mai compensare pentru primele 10 uh, companii, uh, ci toată lumea trebuie să beneficieze de acest lucru

țin foarte mult la această temă pentru că o directivă în domeniu ar putea avea un impact puternic uh, pentru sectoarele cu înaltă intensitate energetică. Subliniez că costurile adăugate pentru a face sistemul mai eficient ar putea genera investiții activități de, uh, în activități de cercetare și dezvoltare, asta fiind în, benefic, în beneficiu întregului sector atât în ce privește creșterea productivității, atât în ce privește, cât și în ce privește inovarea. E important să punem accentul și pe relevanța impactului ocupațional. Trebuie să evităm ca discriminarea între sectoare să ducă la o relocare a întreprinderilor uh, în afara Europei și deci o pierdere de uh, întreprinderi care au o contribuție uh, decisivă la producție și distribuție și consum al bogăților. Piața muncii și a productivității și investițiile în noile tehnologii sunt doi piloni fundamentali pentru creșterea economică și durabilă a Europei. Așadar, aș dori să mă opresc la necesitatea de a evita ca um, costurile uh, crescute, directe și indirecte, să ducă la o distorsionare a pieței și deci la o scădere a competitivității. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Rovana Plumb are cuvântul. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și colegului Pirilo pentru întrebarea sa și aș dori să subliniez, domnule comisar, rolul uh, Uniunii uh, sindicatelor ca să uh, se uh, adopte mai mult eficiențe, mai uh, tehnologii mai eficiente, mă scuzați. Uh, trebuie să găsim un echilibru între internalizarea uh, datorilor și utilizarea mecanismelor de piață să, mențin, să se mențină tehnologiile existente. E important să notăm că, uh, trebuie un termen lung pentru schimbarea tehnologiilor și dinamicele pieței sunt uh, foarte diferite. Există riscul să se piardă ritmurile de producție și relocarea emisiilor, ducând la uh, Um, pierderi de locuri de muncă. De exemplu, uh, România este foarte expusă pentru că se află la granițele Uniunii Europene. Deci solicităm Comisiei să ia toate măsurile necesare pentru a contracara aceste riscuri. Mulțumesc. Mulțumesc că acum, domnul Van Nistelrooy, are cuvântul. Ja, voorzitter, dank u wel. Het eh, CO2-beleid in de Europese Unie Mulțumesc. Eh, politica în ceea ce privește emisiile de carbon în Uniunea Europeană este foarte clară politica pentru sistemele și industriile vulnerabile este foarte clară. Costurile electricității pot să fie transferate sistem, uh, sistemul energetic, uh, mă gândesc uh, la siderurgie, la aluminium, la industria chimică. Acest lucru amenință poziția concurențială a acestor țări. Uh, avem nevoie, domnule comisar, de informații bune la nivel european. Trebuie ca articolul 10 uh, să fie aplicat la nivel european pentru a avea condiții egale pentru toate întreprinderile europene. Uh, abandonarea energiei uh, nucleare în Olanda are o influență importantă în acest sens. Mulțumesc. Mr. President, thanks. Mulțumesc, domnul Balgidis. Vă mulțumesc. Angajamentele obligatorii ale Uniunii Europene necesită eforturi pentru a pune industria pe o cale ecologică. Însă trebuie să luăm în considerare și efectul negativ asupra anumitor sectoare care sunt energofage și să gândim mecanisme compensatoare pentru a nu pierde competitivitatea în interiorul și în afara Uniunii. China, de exemplu, are sectorul siderurgic care crește cel mai repede în lume și este o piață de export importantă. Comisia trebuie să uh, rezolve aceste probleme în liniile directoare referitoare la ajutoarele de stat pentru a păstra competitivitatea sectorului nostru industrial, care este esențial pentru creșterea și prosperitatea în Uniune. Vă mulțumesc. Care cuvântul acum autorul întrebării, domnul Pirilo, un minut. Eu devo Da, eu uh, vreau să mulțumesc tuturor colegilor din toate grupurile politice care au luat cuvântul, cei care au susținut uh, puternic um, întrebarea mea. Nu pot să mă declar satisfăcut, pentru că mai apoi există și procedura intervențiilor spontane și apoi va vorbi reprezentantul Comisiei. Nu știu dacă are sens să vorbesc eu acum. Poate că vom uh, reuși să modificăm regulamentul. Vreau să spun că voi face declarații și în presă. Dar dacă domnul comisar uh, îmi permite, vreau să spun că sunt uh, dezamăgit de răspunsul pe care l-a oferit domnia sa întrebărilor mele. Eu nu, eu nu vreau să cred că Comisia vrea să se spele pe mâini, pentru că e o problemă foarte importantă, după cum a ilustrat aici colegii care au luat cuvântul. Și sper că va reuși Comisia până la urmă să răspundă întrebărilor mele pe care le-am, exprim, le exprimat în luarea mea de cuvânt și sper să ia în serios ace, această mare problemă care afectează Europa și să examineze problema care afectează această industrie cu care ne mândrim noi europenii, dar apoi o uh, lăsăm pe din afară. Mulțumesc. Acum uh, trecem la intervențiile spontane. Sunt doi colegi care doresc să ia cuvântul. Doamna Iasloviescu, în primul rând. Δεν είναι στην αίθουσα, οπότε θα ήθελα να παρακαλέσω την uh, κυρία Σίλβια Τσικάο να πάρει το λόγο. Doamna Τσικάο.

Θα ήθελα τώρα εξ ονόματος της Επιτροπής να παρακαλέσω τον Επίτροπο Σέμετα. Mulțumesc. Și Thank you, Mrs. President. Uh, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc uh, domnului Pirilo pentru întrebarea adresată, să-i mulțumesc încă o dată și spun în mod clar Comisia nu se spală pe mâini atunci când e vorba de un subiect atât de important. Trebuie să spun clar că studii de impact în ceea ce privește orientările privind ajutoarele de stat în industriile energofage, acest studiu de impact este în desfășurare. El include și industria siderurgică împreună cu alte industrii care sunt expuse acestui risc. Deci până când acest studiu de impact impact nu este finalizat, nu putem să tragem concluzii ferme cu privire la sectoare specifice care uh, vor face obiectul acestor orientări. În ceea ce privește calendarul, intenția Comisiei este ca aceste noi orientări să fie adoptate până la sfârșitul anului, după o consultare publică. Serviciile DG Concurență a lansat uh, o consultare publică cu un chestionar privind uh, uh, chestiunile controversate legate de eligibilitatea sectoarelor am uh, primit mai bine de 140 uh, de răspunsuri de la statele membre, uh, asociații din partea industriilor și ONG-uri. Se analizează acum răspunsurile, după care se vor prezenta un proiect de orientări privind ajutoarele de stat. Statele membre vor fi consultate încă o dată înainte de adoptarea de către Comisie, iar în același timp Parlamentul va fi și el informat. Așa încât, după cum vedeți, este un proces cât se poate de transparent și lucrăm uh, la aceste linii directoare, la aceste orientări uh, care vor fi finalizate până la sfârșitul anului. Președinta, mulțumesc domnule comisar, dragi colegi, discuția s-a finalizat. Acum trecem la punctul următor de pe ordinea de zi declarația Comisiei privind scanerele de securitate.